Bună ziua, e vremea să trecem la explicațiile de vot. Prima este doamna Macovei. Mai întâi să știm la ce va fi explicația de vot. Ei bine, acordul de parteneriat cu Uzbekistanul, primul și singurul vorbitor va fi doamna Macovei. Aveți cuvântul, doamnă.